Good afternoon. Um, I would like to first to adopt the agenda. Bună ziua, aș dori să adoptăm ordinea de zi și am câteva comunicări înainte să începem controlul actelor delegate. Sper că și raportorul va sosi la timp. În primul rând, reuniunea Econ AFCO din 24 mai va avea loc la ora 9 dimineața pentru a discuta amendamentele depuse privind modificarea articolului 22 din statutul BC Apoi avem recomandările și deciziile coordonatorilor din 24 aprilie, numiri, regulamentul cu norme comune și regulamentul cu reforme structurale, avize, biroul și numirile pentru alte uh, dosare nu au fost uh, adoptate deocamdată. Guvernanța economică, întâlnirea cu ministrii din zona euro, am decis să îl invităm pe ministrul de finanțe, să invităm ministrii de finanțe dintr-o serie de state membre, țările de jos, Germania, Franța, Grecia, Portugalia, și așa mai departe, să ne întâlnim în data de 12 iulie pentru a discuta pachetul Uniunii Economice și Monetară. În temeiul uh, articolului 95.9 să avem un raport inter, uh, inter, intermediar privind uh, MES. Apoi să adresăm o întrebare Comisiei Europene pentru a avea o dezbatere în plenară pe marginea unui economice și monetare și în urma schimbului de opinii cu Eurostat am decis să trimitem o scrisoare directorului general Eurostat cerând o declarație intermediară privind punerea în aplicare a programului statistic. Am decis de asemenea că vom invita președintele Eurogrupului la o întâlnire cu ușile închisă. Programul de lucru privind misiunea din Atena din 25-26 iunie ar trebui să ajungă la coordonatori. 4 PP, 1 SHD, 1 ECR, 1 ALDE, 1 VERS și 1 GUE. IFRS 17. Am decis ca domnul Stolojan să fie raportor și membrii echipei permanente IFRS să fie raportorii din umbra. Am, au fost convenite de asemenea calendarul propus. Proiectul urmează să fie prezentat în data de 30 mai, vot în Econ 18-19 iunie, plenară iulie. Am decis să invităm președintele bordului EFRAC pentru a avea un schimb de opinii cu membrii Econ, 4 vizite Econ și delegații. Am decis să nu realocăm locul alocat grupului GUE pentru vizita la BC în Frankfurt, misiuni în a doua jumătate a anului 2010. Am convenit să folosim alocarea DON pentru misiunea din iulie din SUA, în urma deciziei conferinței președinților privind numărul uh, blocurilor alocate. 3 PP, dacă sunt 7 membri, 3 PP, 3 și de 1 ECR, 8 membri același plus un alt de dacă sunt 9 membri, 4 PP, 3 și de 1 CR, 1 ALDE. Pregătirea finalului mandatului. Am decis că în funcție de timpul comisiei, de schimbul de, uh, un schimb de opinie la sfârșitul președinției Consiliului va fi organizat uh, pe o perioadă de 30-45 de minute sau deloc. Controlul actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare se va face doar în cazuri urgente. Nu vom avea uh, nicio întâlnire extraordinară în săptămânile 38, 44 și 51 lunile din Strasburg și joile după masă pe parcursul săptămânilor de grupuri politice ar trebui să fie folosite doar uh, dacă nu există alte variante. Apoi, am decis să avem o prezentare a raportului de stimulare a investițiilor și a infrastructurii sociale în, în Europa și în urma unei cereri din partea coordonatorului ECR am decis, nu îmi pare rău, este o chestiune care ține de ordinea de zi. Point 3, report on trilogs. Uh, we, uh... Punctul 3. Acum un raport privind negocierile instituționale în curs am avut al doilea dialog tripartit privind uh, directiva, regulamentul ECN+, directiva, aș cer scuze, domnul președinte, am avut un trialog foarte productiv, am ajuns la acord pri, privind articolul 3, garanția, articolul 4, independența NCA-urilor, articolul 5, resurse, articolul 12, calcularea amenzilor, articolul 22, imunitatea persoanelor uh, fizice. S-a dat un mandat uh, la nivel tehnic pentru a continua munca pregătitoare pentru restul uh, directivei. Echipa de negociere Econ și-a prezentat poziția pe articolul 21 și pachetul privind uh, poziția martorilor cheie în vederea viitorului dialog tripartit prevăzut pe data de 30 mai. Și acum ar trebui să trecem la controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare este vorba de solvabilitate 2. Văd că domnul Clinț este prezent, mă bucur acest lucru. Însă nu cred că reprezentați PP-ul. So, but so I will entertain you in explaining why okay. and how we are glad to îmi revie mie, mie, uh, mie rolul de a vă spune de ce avem acest uh, control al actelor delegate pentru a îmbunătăți controlul măsurilor de nivel 2, care sunt atât de relevante, și de ce am decis să avem un control actelor delegate și al măsurilor de punere aplicare privind solvabilitatea 2. Nu ar trebui să fie nicio surpriză, pentru că, după cum știți, există o muncă în desfășurare pe, pe marginea unui important act delegat legat de um, cerința de capital de solvabilitate și o revizuire mai generală a solvabilității 2. Deci mă bucură că pot să-i spun bun venit uh, directorului IOPA, Fausto Parente și lui Martin Merlen, director pentru Reglementare și supraveghere prudențială a instituțiilor financiare de la Comisia Europeană, DigiFisma. Vom începe pentru că nu mai avem timp. Sper că și Burcard va reuși să sosească. Și dacă îmi permiteți, aș începe cu EIOPA, Fausto Parente, pentru că EIOPA a furnizat uh, consilierea tehnică deci o să-i dăm cuvântul în primul rând domnului Parente, după, după aceea domnului Marlan. Bine ați venit din nou, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această invitație. Suntem dispuși să ne aducem contribuția la controlul acestor acte delegate. După cum am spus, sol- solvabilitatea 2 a intrat în vigoare deja de 2 ani și a venit momentul să începem activități de întreținere în vederea viitoarei îmbunătățiri a sistemului. De fapt, ce facem? Uh, Furnizăm, am furnizat uh, avizul tehnic Comisiei de curând, răspunzând cererii Comisiei Europene. Și este vorba de trei aspecte fundamentale. În primul rând, o folosire mai sporită a principiului proporționalității, în al doilea rând, să îndepărtăm restrângerile nejustificate în calea finanțării economiei pentru a fi mai aliniați uh, proiectului creării Uniunii Piețelor de Capital și al treilea aspect fundamental, îndepărtarea incoerențelor tehnice. Avizul tehnic este destul de lung. Eu aș dori să mă refer doar la câteva puncte principale. Când vine vorba de proporționalitate, am sugerat, am propus Comisiei adoptarea Uh, unei serii de calcule simplificate pentru anumite submodule de risc și din acest punct de vedere este vorba de simplificări facultative, opționale. Și comisia va decide dacă le va folosi sau nu. Am introdus și am propus de asemenea o simplificare pentru a nu mai depinde atât de mult, aproape în exclusivitate, de institu- uh, instituțiile de evaluare externe a creditelor. O altă uh, simplificare se, ref- se referă la uh, tratamentul abordării bazate pe examinări pentru investitori și asigură, uh, societățile de asigurări vor putea să beneficieze cel mai mult de pe urma acestei abordări. A doua idee este de a contribui mai bine la finanțarea economiei și din acest punct de vedere ne-am gândit la câteva simplificări uh, a datoriei pentru care nu există un rating și pentru capitalul uh, care nu este listat uh, la anumite burse. Spre deosebire de ce s-a întâmplat în trecut, am reușit să identificăm câteva criterii obiective care să permită investitorilor să evalueze riscurile investițiilor lor, la fel cum se întâmplă cu capitalul, cu acțiunile care sunt tranzacționate la burse oficiale. Este vorba de criterii obiective care însă se bazează totuși pe judecata și pe experiența uh, investitorilor respectivi. Am revizuit câteva calibrări în anumite zone, cum ar fi riscurile dezastrelor naturale, cheltuieli uh, uh, medicale, riscuri uh, juridice, pentru că sunt riscuri care din când în când trebuie să fie revaluate în termenii recalibrării propunem uh, Comisiei să recalibreze și riscul privind rata dobânzilor. Pentru că am văzut de curând, nu în anul 2018, când a fost de, pentru că nu aveam această abordare decât în anul 2018. Am sugerat o, un anumit tip de recalibrare ca parte a avizului pe care l-am discutat cu părțile interesate din această industrie și cu celelalte părți interesate. Impactul acestei propuneri specifice poate fi unul destul de important. Drept urmare, am propus uh, punerea în aplicare a noi, noi metodologii în mod treptat pe parcursul a trei ani. Următorul domeniu pe care doresc să-l menționez și acesta foarte important este modul în care se folosește în sectorul asigurărilor uh, capacitatea de absorție a pierderilor de pe urma impozitelor amânate. Am ajuns la concluzia că 75% din suma respectivă din uh, bilanțul contabil este aplicat într-un mod destul de similar, dar rămân 25% din această sumă destul de important, 100 de miliarde de euro. Și o parte din această sumă se referă la caracteristici specifice fiecarei țări în parte sau întreprinderilor și încercăm să ținem seama de aceste caracteristici specifice pentru a fi mai flexibil în sistem și pentru ca în același timp să îmbunătățim comparabilitatea rezultatului final. Am propus câteva principii să revizuim, de exemplu, uh, proiecțiile viitoare privind rezultatele fiscale viitoare, apoi randamentul activelor uh, în funcție de lipsa de risc sau anumite riscuri concrete, deci, nu știu, niște criterii care să uh, ajute la o cal- un calcul cât mai obiectiv a acestei părți atât de importante din bilanțul contabil. Am lucrat împreună cu multe părți interesate care și-au adus contribuția în ultimele luni, furnizându-ne informații, participând la consultarea publică pe care am organizat-o la masa rotundă de asemenea și aș dori să le mulțumesc pentru disponibilitatea de a ajuta EIOPA în uh, definiția din punct de vedere tehnic a elementelor pe care le considerăm a fi esențiale pentru întreținerea, mantenența solvabilității 2. Însă punctul cel mai important va veni peste 2-3 ani. Mulțumesc, domnul Marlan, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă prezenta modificările viitoare privind uh, solvabilitatea 2. Câteva cuvinte privind contextul general pentru a înțelege motivul care stă în spatele acestei uh, revizuiri. Când a fost convenită directiva Unibus 2 în anul 2013, o mare parte a conținutului actului delegat a fost deja anticipată și testată prin studii de impact cantitativă. Cu toate acestea, anumite părți implicate și-au dorit anumite modificări, mai ales când vine vorba de modul în care este calculat. Sunt calculate cerințele de capital înaintea intrării în vigoare a actului delegat. Și pentru a, a, vota, a evita uh, întârzierea introducerii solvabilității 2, s-a convenit să prevedem o revizuire a cerințelor de capital până în anul 2018, acest angajament fiind inclus în considerentul 150 al actului delegat. De atunci, Comisia s-a ocupat deja de câteva chestiuni legate de investiții în contextul proiectului Uniunii Piețelor de Capital, mai ales când vine vorba de modul în care sunt tra- uh, tratate uh, invest- uh, fondurile europene de investiții pe termen lung și investițiile în infrastructuri și apoi am uh, făcut mai multe lucruri când vine vorba de securitizarea simplă, transparentă și standardizată. Intenționăm să publicăm această modificare adusă actului delegat uh, foarte, în, foarte rapid. Dincolo de modificările deja oferite, operate, revizuirea în anul 2018 este o oportunitate de a ne ocupa și de chestiunile tehnice menționate pe parcursul uh, cererii de dovezi din partea Comisiei în anul 2015. Am prezentat câteva domenii importante pentru această revizuire. Proporționalitatea, incoerențele, incoerențele te- tehnice și neadecvarea uh, capitalului, de exemplu. Am primit uh, raportul final din partea EOP, în dată de 20 februarie cu o analiză profundă a aproximativ 25 de puncte. Am dorit să mulțumim EOPA pentru munca cuprinzătoare investită în acest raport. În general, contribuția EIOPA ni se pare a fi una foarte utilă și uh, de calitate. Noi am organizat o consultare, o audiere publică privind revizuirea regulamentului uh, Solvabilitatea 2 în data de 27 martie, la care au participat aproximativ 300 de persoane. A fost un moment foarte util înaintea modificării actului delegat. În acest moment, serviciile Comisiei analizează cu toată atenția avizul pe care l-am primit din partea EIOPA. Uh, evaluăm de asemenea evaluarea impactului din partea EIOPA și putem să vedem că mulți actori din acest domeniu salut uh, îmbunătățirile tehnice propuse de EIOPA și în comisie, la nivel tehnic, avem o părere pozitivă preliminară pe uh, marginea majorității punctelor din uh, avizul EIOPA, fără anticipa de pe acum care va fi părerea finală a Comisiei Europene, a Colegiului de Comisar. Acesta fiind spusă, am observat că o serie de părți interesate au criticat avizul din proprie inițiativă pe parcursul consultării uh, publice organizate de EIOPA, în mod specific uh, propunerea legată de riscul uh, legat de rata dobânzii, pentru că ar duce la o mărire a cerințelor de capital pentru societățile de asigurare peste tot în, în, peste tot în Europa. Suntem de acord că este un subiect important pe care EIOPA are dreptul să vină cu propuneri, însă Poate ar fi mai bine dacă am reveni asupra acestei chestiuni în momentul în care revizuim directiva, și anume în 2020. În momentul respectiv vom putea examina, vom putea să avem o analiză mai cuprinzătoare a solvabilității 2 asupra activității pe termen lung de, a, a societăților de asigurări și vom putea avea o, o evaluare cuprinzătoare macroprudențială. Uh, avizul privind uh, capitalul nelistat uh, oferă o, un tratament, un punct de plecare foarte bun, la fel și datoria care, pentru care nu există un rating vor, va permite investitorilor să țină seama de anumite criterii. Aceste două puncte împreună vor ușura societăților de asigurări uh, finanțarea economiei reale în lumina obiectivelor Uniunii Piețelor de Capital. Din punctul de vedere al calendarului, obiectivul nostru este de a adopta modificarea regulamentului delegat Solvabilitate 2 încă în acest an, după cum am menționat deja. Mi-am început uh, intervenția explicându-vă motivele pentru care am prevăzut o revizuire actului delegat în anul 2018, însă, după cum a menționat deja Fausto, această revizuire nu este capătul drumului. Solvabilitatea 2 cere o revizuire a directivei în sine în anul 2020. Este momentul în care putem să ne gândim la modificări mai profunde a solvabilității noi. Planul de acțiune al Comisiei Europene privind uh, finanțe sustenabile indică deja faptul că regulile prudențiale pentru investiții sustenabile ar putea fi interesante pentru cu ocazia revizuirii din anul 2020 și vom uh, demara o procedură de consultare împreună cu EOPA la sfârșitul acestui an. Um, am lansat un uh, studiu privind ce determină investițiile societăților uh, de asigurări și a fondurilor uh, de pensii listate la bursă sau nelistate și rezultatele acestui studiu va fi disponibil la sfârșitul acestui an. Și vă mulțumesc pentru atenție, o să vă stau la dispoziție pentru orice întrebări ați avea. Mulțumesc și comisiei. Ați avut niște observații foarte importante. Înțeleg că în curând nu este vorba de un standard uh, de un STS, că vom privi un STS uh, foarte rapid înaintea verii și începem cu echipa de negociere. Domnul Balț se pare că nu poate să participe la această reuniune. Deci trecem direct la grupul D, reprezentat de și Perez, cu excepția cazului în care cineva are sarcina de a-l înlocui pe domnul Balț. Se pare că nu, deci vă rog. Și intervențiile spontane sunt uh, disponibile oricui, deci vă rog euh, je ne suis pas euh, rapporteur fictif de... Bref. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru această actualizare a propunerilor din partea EOPA și a Comisiei. Ascultând cei doi reprezentanți, am înțeles că anumite dintre argumentele societăților de asigurări au fost deja înțelese și ascultate de către Comisia Europeană, mai ales când vine vorba de propunerile uh, legate de riscurile do uh, ratelor dobânzii. În același timp, întrebarea mea este următoarea. Oare nu cumva există și o actualitate pe acest subiect care, de fapt, ar, uh, ne-ar uh, predispune să nu așteptăm 2020, ci să examinăm acum acest risc al ratei dobânzii, având în vedere impactul pe care dobânzile actuale îl pot avea asupra uh, viabilității, uh, sănătății anumitor companii de asigurări. Și apoi, în momentul în care ascultăm intervenienții în ceea ce privește această revizuire și mizele sale, sunt două, trei teme care au fost evocate și care revin periodic. Și aș dori să le menționez. Prima temă, evident, este să vedem cum anume putem reduce șocul pe deținerea acțiunilor pe termen lung. Deja în sine e vorba de o dezbatere când am discutat despre solvabilitate 2, însă în momentul în care discutăm și despre actul delegat, eu cred că e un subiect absolut esențial, sursă de îngrijorare, până unde Comisia este gata să meargă. Și cred că e un subiect important. Apoi, al doilea aspect îl reprezintă volatilitatea și efectul asupra uh, bilanțului uh, firmelor de asigurări. Care este opțiunea pe care dorește să o privilegieze Comisia Europeană și cum anume EIOPA analizează acest lucru dincolo de ceea ce s-a spus deocamdată și ar mai fi încă alte teme pe care aș dori să le menționez în trecere. Unele dintre ele n-au fost evocate. Prima temă ar fi îngrijorările care mi-au fost semnalate atunci când e vorba de asiguratori în uh, domeniul comerțului extern. Există un impact evident al, al calibrării și se pare că ei ar fi penalizați. Acum, printre cele 21 de puncte analizate de către EIOPA, aș vrea să știu dacă sunt elemente care ne-ar permite să facem în așa fel încât legislația să evolueze și actul delegat. Apoi, în al doilea rând, Uh, diferența de tratament în ceea ce privește asigurarea pe viață și celălalt tip de asigurări. Uh, pentru că aici poate că ar trebui să avem un unghi specific de recalibrare. Și un ultim punct, e un subiect care, evident, întotdeauna este în miezul preocupărilor țării de unde vin eu, indiferent că e vorba de o guvernare socialistă sau nu, și anume problema participării strategice Ideea fiind că derogările care sunt autorizate în legislația actuală nu ne permit să acoperim o sferă suficient de extinsă uh, când vine vorba de participări strategice, mai ales în domeniul industrial, în sectorul industrial. Și eventual în acest domeniu vă gândiți că ar putea să existe o evoluție și mai adaug încă un punct, îmi cer scuze. Poate că e chiar punctul cu care ar trebui să încep pentru că după, urma, după lucrările HLEG, evident, toată legislația pe care o examinăm noi va trebui să fie reexaminată și asta în seama de concluziile HLEG. Și mă întreb cum anume aceste îngrijorări, um, spre exemplu finanțare durabilă, vor fi luate în considerare când vine vorba de recalibrare pentru uh, solvabilitate 2. Thank you very much. Raise the number very relevant points for the... Mulțumesc. Și acum doamna Ashley Fox din partea ECR. President. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și EOPA pentru prezentare. Există îngrijorare din ce în ce mai mare în rândul uh, factorilor interesați cu care am discutat eu, și anume că abordarea e prea restrictivă și că marja aceea de risc actuală s-ar putea să ducă la 200 de miliarde de capital uh, care se află în bilanțul contabil în loc să fie utilizat pentru a refinanța economia reală. Acum am înțeles că e nevoie de o abordare mai conservatoare, dar cred că asta ține de capitolul acelor constrângeri nejustificate uh, pentru a finanța economia. Și, dar aș vrea să știu cum anume Comisia și EIOPA uh, se vor uh, asigura că factorii interesanți sunt pe deplin cooptați în acest proces și în sistemul de calcul în acest sens în așa fel încât să nu ajungem într-o situație în care poziția e prea restrictivă și că vom restricționa banii disponibili pentru finanțarea economiei reale. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you for the ALDE group. Mulțumesc și din partea domnului grupului ALDE, domnul Clins. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră însă sunt raportor din umbră pe dosarul privind autoritățile de supraveghere europeană. Și în acest context am discutat, desigur, cu diferite părți uh, interesate de noua reglementare a acestor autorități. Drept urmare, am discutat și subiectul EIOPA. Directiva Solvabilitate 2 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, în moment în care toată lumea a considerat că ar fi cea mai uh, avansată structură de supraveghere din lume. Și pentru a păstra acest rol de lider am prevăzut un calendar de revizuire. 2018 să discutăm uh, uh, formula standard pentru cerințele de capital, de solvabilitate și în 2020 să avem o abordare holistică pentru a vedea dacă mai trebuie modificat ceva sau nu. Și spre deosebire de, acea, de această abordare în doi, în doi pași, uh, cerința de capital 2020 și chestiuni cuprinzătoare în 2020, au fost luate, au fost luate o serie de, de măsuri care, așa cum a spus și Ashley, au un impact asupra uh, ponderii ratei de uh, capital propriu. În urma recomandării lui Baiop, așa cum a spus și Pervanș, cum a spus și reprezentantul uh, Comisiei, de exemplu, Iopa a evaluat riscul legat de rata de dobândă ceea ce ar duce la o modificare a solvabilității cu o pătrime. Și în contextul autorității de supra, discutării modificării regulamentului care guvernează autoritățile, supra, autoritățile europene de supraveghere, s-a pus întrebarea dacă Europa nu cumva merge prea departe, pentru că nu este vorba doar de propunerea unor ajustări tehnice, ci este vorba de modificări uh, substanțiale care au un impact masiv asupra cerințelor de capital al unei uh, Uh, societăți, a unei întreprinderi active în acest uh, domeniu, au un impact asupra posibilității acestui uh, acestor companii de a se finanța pe piață. Noi dorim să ajungem la, un, la o mai mare siguranță a societăților de, de asigurări, periclitând în același timp unul din obiectivele noastre pe care le avem de o mai bună finanțare uh, și o mai bună funcționare a Uniunii Piețelor de Capital. Și mă întreb dacă aceste măsuri, care au un impact atât de fundamental, nu ar trebui să rămână la latitudinea colegiuitorilor Parlamentului și Consiliului și să nu fie luate de comisie în urma unui aviz, unei recomandări care a venit din partea IOPA. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea verzilor nu văd pe nimeni. Eventual colegii de la ENF, doriți să interveniți? Nu, no, mister. Ok. Nu? Bun, mulțumesc. Ok, I have a couple of remarks and questions also. I would like... Și acum aș dori să vă pun și eu la rândul meu câteva întrebări, dar mai întâi aș dori să mulțumesc EIOPA pentru munca depusă și pentru consilierea tehnică și să mulțumesc Comisiei pentru comentarii și pentru munca realizată pe acest subiect foarte important. Ar fi câteva aspecte și câteva întrebări în ceea ce privește datoria Cred eu că e un pas bun în direcția potrivită, într-adevăr. Știm foarte bine că în foarte multe texte legislative am încercat să reducem uh, dependența de aceste ratinguri externe și cred că vom putea face și mai multe pe viitor, în așa fel încât la nivel de metodologie acestea să fie de succes, succes să fie aplicabile și firmelor uh, europene și să sporim, deci, standardele de prudent, de prudențiale în contextul acesta al solvabilității. Apoi, un alt aspect am înțeles că a existat o solicitare de raportare din partea EIOPA și aș dori să întreb Comisia dacă au uh, toate elementele necesare pentru o eventuală intervenție, tocmai pentru a reduce volatilitatea și setul de criterii aferente. În ceea ce privește riscul ratei dobânzii, am notat ceea ce a spus Comisia și cred că ar fi înțelept să includem acest lucru într-o revizuire mai cuprinzătoare în 2020, în așa fel încât să putem realiza o evaluare globală a consecințelor acestor schimbări. Uh, colega Pervanș Pere s-a referit la acest lucru. Apoi, viitoarea revizuire. Dacă îmi permiteți câteva observații în, pe un subiect Aș vrea să am câteva ecouri din partea EOPA și din partea Comisiei. Știm că s-au făcut eforturi în acest sens și mă refer la volatilitate și ajustări la pagina 191. Eh, e un scenariu acolo în care cei care au, s-au confruntat cu mai multă volatilitate pe piețele naționale au avut mai puține capacități de a, a beneficia de pe urma acestor măsuri și aș dori să vă întreb care dacă um, standardele de portofoliu ce au fost utilizate au fost adaptate. Dacă nu cumva ar trebui să ținem seama de situația la nivel național și să avem o combinație a diferitelor cerințe care trebuie să fie îndeplinite pentru a putea avea aceste ajustări. Da, după cum vedeți, o listă destul de lungă de aspecte ce au fost evocate. Dacă nu mai sunt alți colegi care să dorească să adreseze întrebări, atunci poate să dăm din nou cuvântul EIOPA și apoi Comisiei. Vă rog. Uh, thank you. Thank you. Just, uh... Mulțumesc. Doar câteva comentarii pe uh, marginea întrebărilor primite. Mai întâi, volatilitatea și ajustarea. Ca să încep cu punctele care au fost evocate de dumneavoastră, domnule președinte și doamna Beres. Evident că acest lucru face parte din uh, măsurile noastre de uh, monitorizare pentru a evalua impactul. În fiecare an, după cum știți, publicăm un raport. Anul acesta va fi mai cuprinzător și mai detaliat. Va fi cel de-al treilea raport. Și încercăm să oferim instituțiilor și factorilor interesați toate detaliile necesare. În mod foarte clar, e un subiect important, dar ține mai degrabă seama de revizuirea fundamentală care a fost menționată încă de la bun început. capitalul strategic și investițiile, aici oferim informațiile uh, ce au fost solicitate uh, de către comisie nu am venit cu o propunere în acest sens, pentru că dezbaterea între diferitele realități de supraveghere nu ne-a permis să venim cu o propunere specifică, dar noi n-am făcut munca, dacă pot să spun așa. Am venit cu toate informațiile ce ne-au fost solicitate și toate dovezile de care disputea, dispuneam uh, și care pot fi utile uh, pe acest subiect. în ceea ce privește datoria care nu are un rating. Acest subiect a fost deja abordat și de ceva vreme, totuși. Um, am încercat mereu să avem personal suplimentar care să uh, ajute pe, să ajute pe uh, companiile de asiguratori să nu se bizuie doar pe acest rating extern. S-au făcut multe deja. Acum nu știu dacă vom fi în măsură pe viitor să aprofundăm această muncă, dar vom continua să lucrăm. Deocamdată eu cred că mm, consilierea oferită comisiei e deja o bază bună și asta ar trebui să ne permită să ajungem la un rezultat și să permitem acestor firme de asigurări să fie mai eficiente în acest sens. În ceea ce privește riscul ratei dobânzii, este foarte clar și recunoaștem că e vorba de un subiect uh, sensibil, spinos. Și, de asemenea, am propus să avem o implementare treptată dacă e nevoie. Pentru că știm că va fi un efect, încercăm să măsurăm impactul, nu e ca și cum n-am luat lucrurile în serios. E vorba de 28 de autorități de supraveghere în Europa și e clar că noi am oferit acest uh, aviz comisiei și anume că rata dobânzii negativă pe care o cunoaștem deja de ceva vreme, în fond uh, demonstrează cât de limitată e abordarea actuală, are și a limitele sale. Și această rată a dobânzii submodulară pur și simplu nu este suficient de eficientă comparativ cu realitatea pe care am constatat-o recent. Și suntem conștienți de asemenea pe deplin că există și alte abordări, școli de gândire și poate că la un moment dat va fi nevoie de o revizuire completă a măsurilor LTG. Noi am propus ceea ce credeam noi că e ceva foarte logic din punctul nostru de vedere, însă, evident, instituțiile, la urma urmei, sunt cele care vor trebui să evalueze propunerile noastre și să vadă dacă acestea sunt bune și dacă pot fi luate în considerare și integrate ulterior în procesul de revizuire al solvabilității 2. Finanțarea durabilă a fost de asemenea uh, menționată. Așteptăm cu nerăbdare să putem lucra pe acest subiect. Uh, lucrăm împreună cu Comisia pentru a încerca să vedem exact unde și cum putem ajuta pe acest dosar al finanțării durabile, care e un proiect foarte important. Planul de acțiune actual e destul de cuprinzător și mă gândesc că uh, noi putem să îndeplinim un rol în acest proiect, latura de pensii, dar deocamdată încă nu putem, nu putem spune mai mult decât atât. E clar că îi acordăm atenția acestui dosar. Acum, dacă Parlamentul, Comisia și Consiliul ne vor oferi resurse suplimentare pentru a aborda acest dosar al finanțării durabile, uh, și profit de ocazie pentru a solicita aceste resurse suplimentare, pentru că, spre exemplu, dacă ne gândim la riscul uh, de climă sau alte aspecte uh, care sunt foarte tehnice, e nevoie atunci de experți și pe care să ne putem bizui. Nu putem să facem totul noi uh, fără resurse suplimentare. Dar în continuare, e clar că e vorba de un subiect serios, am început deja munca, și va trebui să aprofundăm această muncă. Ce altceva? Nu cred că mai sunt alte lucruri. Uh, gestionarea riscului, dacă îmi puteți permite, aș mai menționa ceva. În acest caz, noi am cerut să lucrăm pe o componentă și anume costul capitalului, costurile de capital. Am făcut o muncă intensă aici, dar la urma urmei am venit cu o sugestie care de fapt e să păstrăm nivelul actual. N-am avut dovezi uh, spre o schimbare. Noi de multe ori lucrăm pe dovezi, pe datele de care dispunem și n-am avut suficiente dovezi uh, care să ne permită să uh, sugerăm o modificare. În ceea ce privește marja de risc ca atare, acest lucru nu face parte din munca depusă, ci mai degrabă o muncă de viitor în cadrul revizuirii solvabilități 2 uh, la nivel mai fundamental. Deci deocamdată nu pot adăuga prea multe pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Și în ce privește resursele, trebuie să ne adresăm, bineînțeles, în primul rând statelor membre, dar noi vă putem sprijini, bineînțeles, în acest demers și bineînțeles că celălalt actor principal aici este și Comisia Europeană. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru toate observațiile făcute de eh, colegii deputați. Ideea este de a găsi un eh, echilibru între protecția intereselor investitorilor și eh, a investițiilor, dar și finanțarea economiei, pe de altă parte, aceasta reprezintă exact ceea ce ne dorim noi în demersurile noastre mergem în două faze. În primul rând, anumite acțiuni țintite prin actele delegate și dorim să lăsăm o serie de chestiuni mai ample, politice sau poate chiar mai uh, filozofice pentru revizuirea care va avea loc în 2020 și aici mă leg de ce a spus domnul Clintz, și anume că chestiunile fundamentale trebuie lăsate uh, în seama colegiitorilor în prim procesul de codecizie. Aspecte specifice acum, riscul de rate, de dobânzii. Așa cum am spus la început, noi uh, considerăm și recunoaștem că este vorba de un subiect important care trebuie să fie foarte bine gândit. Pe de altă parte, ave, am avut rate ale dobânzii foarte scăzute uh, în ultimii ani și nu am văzut uh, dis, dis, probleme, perturbări când vine vorba de uh, capitalurile cu risc. Rezista eventual uh, efecte prociclice dacă ne pripim. Și atunci cred că nu cred că acum trebuie să discutăm acest lucru, ci mai degrabă în 2020, mai pendelete la revizuirea respectivă și încă o dată, nu acum e musai să vorbim despre acest lucru, în 2018. Tot așa și despre capital. Uh, Mă refer uh, la acel capital uh, care nu este cotat în bursă, uh, dar de fapt mă gândesc la, la toate tipurile de capital, că sunt ele cotate sau nu, tranzacționate sau nu. Această chestiune trebuie abordată în mod mai general, mai global. Nu cred că într-un act delegat pot să abordezi o astfel de chestiune, o chestiune a capitalului și asta într-un mod satisfăcător am avut un studiu și avem un studiu foarte recent, adică numai ce a fost uh, comandat, așteptăm rezultatele care vor parveni la sfârșitul acestui an. De-abia după aceea vom putea să hotărâm ce facem cu aceste capitaluri. Tot așa și cu investițiile, investițiile de capital, uh, strategice de capital, Uh, am auzit aici critici legate de criteriile de identificare a participării strategice, cum că aceste criterii ar fi prea înguste și asta ar putea să pună probleme când vine vorba de finanțarea economiei. Cu siguranță uh, sunt lucruri care ne vor preocupa în momentul în care vom aborda acest subiect uh, la revizuirea din 2020, în ceea ce privește datoria care nu este supusă ratingului. Uh, Așa cum am spus la început, considerăm că avizul de la IOPA este o bună bază de plecare și de progres. Acestea fiind spuse, e vorba aici de 5% uh, din totalul de investiții din pragul propus de IOPA. Nu credem că e nevoie să plafonăm în acest fel. Asta ar putea să submineze ideea noastră și anume de a potența și încuraja investițiile private în Europa și plasamentele private în Europa. Noi, dacă doriți să facem asta, nu credem că acel prag de 5% merită să fie abordat sau decis. În ce privește finanțarea sustenabilă sau ne-am dorit ca asta să facă parte din exercițiul de revizuire cu acte delegate. Am cerut AIOPA un aviz în acest sens și probabil că vor exista prevederi de acest gen prin acte delegate în ceea ce privește datoriile fiduciare, asta ca o primă etapă și apoi în 2020 la revizuirea respectivă uh, vom, uh, ne vom asigura că companiile de asigurări contribuie așa cum trebuie la o finanțare sustenabilă, durabilă în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu avem aici foarte mulți colegi Uh, prezenți, dar uh, eu cred că am auzit niște lucruri foarte interesante și lămuriri și de la IOPA și de la Comisie, lucruri care deja ne furnizează o serie de elemente interesante și convergență se remarcă. Asta înseamnă că ne vom continua dialogul și pe actele delegate, dar și în general pe tot exercițiul acesta de revizuire. Uh, vreau să spun că încheiem acest punct. Îi mulțumesc lui Marta Marlan și lui Mario Parente, comisiei și echipei de la EIOPA. Ne facem o pauză de 15 minute.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

So we are ready to start uh, after short introduc uh, in, um, uh, short break. Uh, we are starting with point number five. This is amendment for cancer regulation. Amendamentul 5, modificarea regulamentului 904 din 2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în domeniul taxei pe valoare adăugată TVA, o propunere a Comisiei noiembrie noi reguli administrative de cooperare între administrațiile deci statelor membre uh, într-un mod mai eficient, așadar propunerea este de a potența schimbul de informații, schimbul de date între autoritățile fiscale și a favorizat deci cooperarea acestora, dar și între uh, aceste entități și autoritățile de profil din Uniunea Europeană. Ideea uh, este legată de TVA-ul european, de propunerea respectivă din uh, octombrie anul trecut și legată de un alt raport din 2016. Domnul Zile are acest raport, s-au primit 25 de amendamente uh, și așa mai departe. Domnul raportor nu este prezent, dar va fi uh, înlocuit de domnul Lunes uh, de la ECR. Aveți câteva minute, domnule. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, domnul raportor se scuză pentru că nu poate să vină la această ședință, așa cum și eu vreau să mă scuz pentru că am întârziat cu câteva minute. Acestea fiind spuse, Uh, Robert Zile este de acord că frauda transfrontalieră fiscală este una dintre principalele probleme pe care le avem în sistemul actual uh, în statele noastre membre și nu se ține pasul cu evoluția economiei și cu creșterea economică. Vreau să spun că uh, aranjamentele fiscale nu țin pasul, deși diferențele de, de, de, de, între TVA-urile noastre uh, par să se micșoreze. Um, asta nu este valabil pentru toate statele membre, pentru că unele au crescut foarte mult TVA-ul, altele au scăzut mult, uh, frauda a, a sporit, evaziunea fiscală, evitarea fiscală. Uh, a, a sporit și atunci există foarte multe deficite, deficit înregistrat din încasarea TVA-ului. Uh, raportorul salută propunerea Comisiei de a mm, așera cooperarea între statele membre pentru a lupta împotriva fraudei TVA, pentru a face asta în mod mai rapid, mai eficient. Cu toate acestea, uh, domnul raportor a adăugat niște, sau a făcut niște modificări față de propunerea Comisiei Uh, considerându-le uh, necesare chiar. Dânsul consideră că această propunere legislativă trebuie să ajungă la un echilibru. Pe de o parte, ideea de solicitare de informații, de analiza acestor informații, pe de altă parte, protecția datelor și protecția vieții private. Și sunt mai multe amendamente în acest sens, amendamente care, de asemenea, doresc să vadă care sunt limitele operaționale pentru Eurofisc, de pildă. Și apoi trimiteri la legislația privind protecția drepturilor um, personale, de asemenea, uh, sunt făcute. De asemenea, să se găsească un echilibru între interesele și răspunderile care revin autorităților care solicită uh, aceste date Uh, autoritățile care solicită date uh, o fac pentru a lansa anchete fiscale. Astea trebuie deci justificate. Și apoi un mecanism simplificat în legătură cu modul în care uh, statele membre se descurcă pentru a legifera în domeniul uh, uh răspunderii care în materie fiscală. În orice caz, mai multe amendamente au fost depuse în acest sens și, în general, pentru a clarifica și lămuri mai bine propunerea Comisiei. Sperăm că o să avem o dezbatere bună. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere în numele domnului raportor. Uh, domnul Matu de la PP este primul care va vorbi. Raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului Sile pentru munca depusă și pentru propunerea făcută. Și, înainte de toate, aș dori să-mi exprim o apreciere pozitivă. Evoluția sistemului TVA și a piaței interne și a operat sancțiunilor administrative, nu numai că e de dorit, ci și absolut ceva necesar. În ultimii ani, regimul TVA nu a fost în măsură să progreseze, ținând seama și de ritmul globalizării și al digitalizării economiei, lucru care a dus la faptul că astfel de propuneri, precum cea pe care o discutăm de astăzi, sunt din ce în ce mai importante. De aceea e nevoie de o armonizare mai bună pentru a lupta împotriva fraudei și, de asemenea, pentru a avea o bună funcționare a pieței interne. Dar aș dori să clarific un lucru și anume că o armonizare sporită nu înseamnă neapărat să pierdem anumite competențe la nivel național. Înseamnă, de fapt, să cooperăm între diferitele state membre. Deci e nevoie de o bună cooperare pentru a avea acțiuni de control. Iar Comisia, în planul său de acțiune pentru TVA, tocmai a spus că își dorește să aibă un spațiu european unic TVA care să ne permită să facem față provocărilor secolului 21. Și pe termen mijlociu și scurt ar trebui să se ia o serie întreagă de măsuri esențiale pentru a putea moderniza sistemul TVA, printre care să putem să-l simplificăm și să-l facem să fie mai rezistent față de schemele de fraudă și să fie de asemenea și mai prietenos cu întreprinderile. Trebuie să spunem că e, uh, intervenția de astăzi e un pas în această direcție și există câteva puncte fundamentale în propunerea prezentată de comisie. Mai întâi, articolul 7, importanța de a organiza o adevărată anchetă um, în momentul în care există o solicitare din partea unui stat membru față de un alt stat membru. Deci, statul membru care primește o astfel de solicitare nu se poate opune sau nu poate refuza uh, Uh, furnizarea aceea de informații. De eu cred că e un principiu fundamental pe care trebuie să-l acceptăm. Pentru că noi avem un destin comun și e clar că nu se poate uh, concepe o situație în care nu se poate găsi o situație practică față de solicitant. Și cu atât mai mult cu cât statul membru care primește solicitarea deține toată informația. Deci el este cel care poate realiza ancheta. Și atunci, evident, și în acest aliniat ar fi foarte important să reglementăm și rolul funcționarilor statului membru solicitant în uh, diferitele uh, acțiuni pe care va trebui să le deruleze în momentul în care statul membru pentru care lucrează va primi solicitarea. Apoi, punctul 7. Prezența funcționarilor în birourile administrației și în uh, birourile uh, statului membru uh, care primește solicitarea în momentul în care se organizează uh, acea anchetă. Eu cred că de asemenea este un element deosebit de util ca pe care trebuie să-l susținem. Și, în continuare, o altă propunere foarte bună a propunerii, capitolul 10, stabilirea Eurofisc. Și asta tocmai datorită ideii de a avea un schimb rapid de informații între toate statele membre, ideea fiind să fim în măsură să luptăm împotriva fraudei pe scară largă și să luptăm împotriva noilor metode de fraudă față de TVA. De aceea trebuie să menținem controlul întregului sistem uh, și spuneam încă de la bun început că e vorba de competențe naționale, dar în același timp e nevoie și de colaborare extrem de strânsă între statele membre. Și deci nu trebuie să uităm încă un aspect, mai ales în secolul în care trăim noi, și anume să putem profita de noile tehnologii care să ne permită să ne atingem obiectivele. Cam atât și oricum, de-abia așteptăm să începem să conlucrăm și în mod evident nu pot decât să repet încă o dată mulțumirile mele domnului raportor pentru munca depusă. Mulțumesc, domnul președinte. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum, uh, domnul Ludvinson, Ludvinson care este raportor din umbră din partea uh, socialiștilor, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă pe marginea acestui dosar. Comisia a prezentat o serie întreagă de măsuri care vizează TVA și cred că este foarte important ca munca noastră să fie eficientă. Mă refer la lupta uh, condusă împotriva fraudei uh, TVA. Este o fraudă fiscală, pur și simplu aceasta. Și propunerea Comisiei făcută pe 13 noiembrie 2017 este una bună. Raportorul vorbește despre integritatea persoanelor, despre protecția datelor. Este clar că regulile în materie de protecția datelor trebuie să fie respectate și în acest caz. Pe de altă parte, trebuie să intensificăm lupta împotriva uh, Uh, evaziunii fiscale, mai cu seamă uh, evaziunea în materie de TVA. Autoritatea fiscală trebuie să poată să se bazeze pe astfel de uh, instrumente. Iată de ce schimbul de informații, schimbul de do documente care uh, pot să conducă în demonstrarea unui bănuiel de TVA trebuie să fie identificat. Autoritățile trebuie să se implice uh, Uh, autoritățile din statul solicitat vor trebui să coopereze și să ajute în aceste, în aceste, uh, în aceste demersuri de combatere a uh, evaziunii și evadării fiscale. În sfârșit, domnul raportor vorbește despre o certificare. Ei, mi se pare că, așa cum spune Comisia, este important să avem uh, sisteme fiscale solide care astfel uh, ar însemna că persoana plătitoare de TVA este și un uh, subiect fiscal ca atare. Este un subiect important, mi-ar place să zăbovim mai mult asupra lui și va trebui să muncim din greu pentru a găsi soluții adecvate. Va trebui mai cu seamă să combatem acele grupări criminale, infracționale, care anual se dedau la această fraudă cu TVA-ul și e vorba aici de miliarde și miliarde de euro fraudați. Vom lucra împreună și sunt sigur că dacă vom avea divergențe, tot ne vom pune de acord până la urmă. Mulțumesc! Nu văd pe nimeni de la ALDE să dorească să intervină, dar nici de la GUE. Dar Mollis Scott Cato de la uh, Verzi este gata să ia cuvântul. Raportat din umbră, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Ludvigson și noi să sprijinim uh, propunerea Comisiei când vine vorba de cooperare administrativă. Dorim ca această cooperare să fie intensificată pentru a lupta împotriva acestei fraude cu TVA-ul. Înțelegem ce spune domnul raportor în raport, dar noi avem o abordare ușor uh, diferită a problemei și amendamentele noastre arată asta. Domnul raportor, în amendele sale, la propunerea comisiei, nu se potrivesc cu ceea ce dorim noi. De exemplu, noi nu dorim să existe trimiterea la persoană uh, fiscală certificată. Se poate discuta acest concept și se poate Um, analiza mai bine, dar raportorul le propune pur și simplu ștergerea la această trimitere. Raportorul menționează apoi importarea, importanța protecției datelor, dar mie mi se pare că asta ar însemna ceva prea restrictiv în materie de schimb de informații în acest domeniu. Bineînțeles că noi dorim protecția datelor de plin, așa cum spune legislația europeană, dar nu credem că aici, în acest text, trebuie să figureze așa ceva, pentru că statele membre pot să interpreteze asta ca o posibilitate de a reduce cooperarea lor în materie fiscală. Și, în sfârșit, principala prevedere din propunerea Comisiei, și anume ca autoritatea care solicită să aibă aceleași, uh, aceleași posibilități ca uh, autoritatea din statul care primește cererea, uh, propunerea, deci ideea de a avea aceleași prerogative de inspecție instrumentele de cooperare administrativă și de combatere a fraudei fiscale existente trebuie să fie mai bine utilizate. Ca atare este ceea ce spunem și noi în amendamentele noastre. Se mai vorbește și despre uh, audituri comune care reprezintă un pas înainte față de versiunile anterioare și sprijinim Comisia uh, în acest sens. Apoi cooperarea cu Eurofisc, Europol, OLAF sau cu EPPO în, cadrul, în cazul unor fraude adeverite, acestea trebuie să ne preocupe, precum și înlăturarea obstacolelor în calea uh, cooperării administrative și care împiedică o bună combatere a criminalității uh, organizate. Apoi, în ce privește acea clauză a națiunii cele mai favorizate, în acest domeniu, așa cum apare ceva uh, în acest gen în uh, directiva privind uh, taxarea directă. Asta ar putea să fie un element interesant care să îmbogățească propunerea Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult! Da, nu mai avem alți raportori din umbră și aș dori să întreb Comisia dacă dorește să zică ceva și apoi alte intervenții din sală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului pentru că sprijină propunerea de la Comisie. Așa cum s-a spus, e vorba de o completare importantă la propunerea noastră de reformare a sistemului TVA și ne dorim ca cât mai curând posibil să avem instrumente suplimentare de combatere a fraudei la TVA în regimul actual, dar să și pregătim tranziția către viitorul sistem Astăzi ați vorbit despre niște lucruri esențiale conținute în această propunere și, după cum știți, acum Consiliul negociază din greu aceste propuneri care reprezintă, de fapt, o prioritate a președinției bulgare. Vreau să spun că, într-adevăr, marea noutate în acest regulament este posibilitatea de a avea uh, anchete administrative obligatorii în anumite condiții, mai ales uh, când două state membre solicită unul al treilea să efectueze o astfel de anchetă administrativă. Asta este o noutate, într-adevăr, astfel că uh, autoritatea, uh, administrația fiscală poate să controleze lucrurile și din perspectiva noului cadru de reglementare conferit de legislația în materie de comerț electronic. În ceea ce privește CTP, uh, deci suntem de acord cu ce s-a spus aici. Propunerile comisiei uh, rămân în vigoare, noi nu vom retrage aceste prevederi, dar pe de altă parte Asta nu trebuie să împedice acordul asupra restului textului, dar să știți că aceste prevederi uh, nu vor fi șterse, eliminate și vor fi uh, negociate așa cum se va negocia totul pentru viitorul regim TVA. În ceea ce privește cooperarea dintre administrațiile fiscale, Europol, OLAF, și aici este o mare noutate adusă de acest text și n-ar trebui să fim prea restrictivi când vine vorba de tipul de date care poate fi transmis. Știm că sunt date care uneori sunt uh, sensibile pentru statele membre, dar încercăm să găsim o soluție. În ce privește protecția datelor, în sfârșit, da, protecția, ă, propunerea Comisiei încerca să se potrivească cu noile prevederi din regulamentul GDPR și ca asta trebuie să facem, să uh, aducem la zi lucrurile, nu dorim să împiedicăm statele membre să coopereze, coopereze, ci să ne asigurăm totuși că drepturile cetățenilor sunt garantate, respectate, dar nu dorim să împiedicăm cooperarea, bineînțeles. Deci, până la urmă, tot un echilibru trebuie să fie găsit. Mulțumesc foarte mult! Acum, dacă aveți intervenții, da, doamna Beres, vă rog, mulțumesc! Am parcurs cu atenție propunerile raportorului și mulțumesc și eu, ca și ceilalți colegi, și ca să completez uh, cele spuse de colegul uh, Ludvigson, raportor din umbră, cu care sunt complet de acord, aș dori să insist asupra mizelor acestei propuneri de regulament, deoarece ne găsim într-un context în care cooperarea administrativă a evoluat foarte mult și acum ne apucăm și de partea cu TVA-ul. Iar eu îmi amintesc că foarte recent am avut un exemplu superb de cooperare administrativă pe care um, l-am, avut prin cooperarea cu uh, Norvegia. Cred că e vorba de un text care a fost votat în unanimitate cu, uh, de Parlamentul nostru deci este cel puțin bizar să zici că uh, spui că aveai ai un acord administrativ, de cooperare administrativă cu Norvegia și că este un exemplu și un model și uh, că asta nu te inspiră deloc ca să faci același lucru în uh, interiorul Uniunii Europene în cadrul cooperării administrative dintre statele membre și uneori, parcurgând propunerile raportorului, am impresia cumva că ne îndepărtăm de această logică și l-aș evita, așadar, să fim mai ambițioși și să fim cel puțin la fel de ambițioși uh, ca um, așa cum am fost uh, în cadrul uh, acordului cu Norvegia. Și, bineînțeles, la fel de ambițioși să fim și pe toate celelalte planuri fiscale, nu numai cu TVA-ul, bineînțeles. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Nu. Domnul Lunes, dacă dorește să spună ceva în chip de concluzie, nu. Domnul Zile se așteaptă să existe discuții foarte fructuoase uh, în curând. Bun. Atunci am terminat cu acest punct. Data limită pentru amendamente 23 mai la 5 după masă. Evaluarea amendamentelor pe 18 iunie, a doua zi pe 19 vot la Econ, iar votul la plenara din iulie. Așa se prevede. Vă mulțumesc foarte mult. Probabil că va trebui să ne oprim iarăși uh, pentru timp de șapte minute. Îl așteptăm pe domnul Ferber, care are următoarele rapoarte. Deci o pauză de șapte minute și ne întoarcem înapoi. Please be seated so that we can start next item. Vă rog să luați loc pentru a putea trece la următorul punct. Thank you. We are starting point 6 and 7. This is prudential. Discutăm punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi, supravegherea prudențială a firmelor de investiții și cerințele prudențiale pentru firmele de investiții. Aceste două propuneri formează un pachet care își care a pornit de la CRR și CRD4. Uh, Propunerea face o diferență între regimul prudențial în funcție de dimensiunea, natura și complexitatea unei firme de investiții. Firmele de investiții mai mari uh, fac obiectul unui regim de supraveghere similar băncilor și, și celelalte firme de investiții nu fac obiectul acestui regim, ci a unui altuia cu niște uh, norme prudențiale mai simple. Propunerea de directivă prevede reguli privind supravegherea firmelor de investiții care se uh, referă la toate aceste firme de investiții gestionate de MIFID 2 de exemplu, fonduri proprii, proprii, raportare și divulgare publică. Această propunere modifică și CRR, MIFIR și regulamentul AB. Raportorul a depus până acum 13 amendamente pentru directivă și 34 privind regulamentul, care reduc uh, cerințele impuse firmelor de investiții și introduc un um, regim mai robust de echivalență pentru statele terțe. La nivelul Consiliului, viitoarea președinție austriacă își dorește ca acest dosar să se încheie până în decembrie. Raportor este Marcus Ferber pentru ambele dosare. Aveți 10 minute pentru a ne prezenta acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că eu sunt surprins de ultima dumneavoastră afirmație. Președinția austriacă mi-a spus mie, mie mi-a spus alte uh, intenții în ceea ce privește orientarea generală. Am, am înțeles că au fost, au fost făcute au, au fost făcuți pași atât de mari în față încât în toamnă să putem avea primul dialog tripartit. Vă mulțumesc pentru intenția declarată de dumneavoastră, însă nu corespunde informațiilor de care dispun eu. Cadrul general, regimul de supraveghere se orientează în funcție de uh, bănci, însă firmele de investiții au un alt model de afaceri care este diferit din multe puncte de vedere față de cel al băncilor. Propunerea Comisiei își um, dorește o reglementare pro- proporțională pentru a ține seama de modelul de afaceri. Este ceea ce urmărim și prin modificarea cadrului de, de reglementare CRR-CRD. Comisia propune un sistem de clas, clasificare în, cu trei categorii, firme de investiții mari, cu importanță sistemică, care în continuare să facă obiectul autorității bancare europene, mecanismului de supraveghere, deci uh, firmele de investiții din categoria 1. Apoi, uh, firme de investiții de dimensiuni medii, um, cărora li se aplică așa numiții factori K, când vine vorba de, de supraveghere și fac parte din a doua categorie și firme de investiții de, de mici dimensiuni care au un uh, profil de risc uh, redus, care fac parte din a treia categorie. Raportul meu se îndepărtează de propunerea comisiei care se bazează pe trei categorii. Cu toate acestea, consider că propunerea comisiei poate fi îmbunătățită în trei domenii și în acest sens am pregătit câteva amendamente. În primul rând, îmi doresc ca noul regim, mai ales pentru firmele de investiții de mici dimensiuni din categoria 3, să fie mai previzibil și mai ușor previzibil. Propun în anumite puncte un grad mai mare de flexibilitate pentru a ține seama de mediul, de modelul de afaceri diferit, de structură diferită a firmelor de investiții, Există o gamă largă de modele de afaceri în această categorie, de firme de investiții și, în al, în al treilea rând, mai ales când vine vorba de firmele de investiții din statele terțe, îmi doresc să fie respectate aceleași condiții uh, uh concurențială. În ceea ce privește previzibilitatea, Comisia, uh, Comisia Europeană a propus ca limita între firmele de investiții din categoria 2 și categoria 3 să fie definită pornind de la câteva criterii cantitative. Eu mă tem că în funcție de modelul de afaceri se poate manifesta um, un efect de as- ascensor rapid, ceea ce permite ca aceste firme, ar permite ca, sau duce la situația în care aceste firme de investiții să treacă dintr-o categorie în alta, în sus sau în jos, în funcție de uh, criteriile respective. Tocmai de aceea uh, poate ar fi bine să uh, calculăm uh, factorii K respectiv pe o perioadă mai, mai uh, lungă de timp pentru a scurta, a reduce acest efect de ascensor Uh, pentru, uh, respectiv, pentru respectivele uh, firme de investiții. Și există, există diferite propuneri pe care le-am făcut din acest punct de vedere, fiind vorba. Apoi, când vine vorba de flexibilitate, chiar dacă pot se poate recunoaște faptul că Comisia a încercat să introducă un regim de supraveghere mai flexibil pentru firmele de investiții de mici dimensiuni. Abordarea și punctul de plecare um, este vizibil cel uh, regimul de supraveghere a băncilor. Mie mi se pare că pentru firmele de investiții nu avem nevoie de o raportare pe fiecare țară în parte și nu avem nevoie de un raport clar între o remunerare variabilă, variabilă sau una fixă, așa cum se cere, așa cum se cere în cazul băncilor. De asemenea, cerințele de capital se orientează prea mult pe CRR și CRD, ceea ce îngreunează foarte mult uh, activitatea unor firme de investiții. Drept urmare, propun ca firmele de investiții din categoria 3, în urma discuțiilor pe care le vor purta cu autoritățile de, de supraveghere să se bucure de o uh, derogare de la cerințele de capital propriu. Însă, după cum am spus, după o discuție prealabilă cu autoritățile de supraveghere. Apoi, un, o egalitate de șanse cu firmele de investiții din state terțe. Câteva remarci cu caracter uh, fundamental, ținând seama de uh, faptul că Există foarte multe firme de investiții care au sediul într-un stat membru care în viitor, viitorul apropiat nu va mai fi, nu va, nu va mai fi membru la Uniunea Europeană. Mi se pare că această chestiune a firmelor de investiții din state terțe este una deosebit de importantă. Principiul fundamental trebuie să fie următorul. Echivalența poate fi recunoscută doar dacă statul terț are un regim de reglementare echivalent cu cel din Europa. Tocmai am propus să există o listă de criterii de echivalență când vine vorba de supraveghere, organizare, control intern, astfel încât firmele de investiții din state terțe să respecte aceleași standarde și criterii uh, ca cele din Uniunea Europeană. În plus, serviciile care în Uniunea Europeană sunt oferite mai ales uh, de bănci, uh, de exemplu, tranzacții în nume propriu a unor instrumente, a unor instrumente financiare, să uh, nu poată fi oferită de firme de investiții din state terțe, din exteriorul Europene, pentru a evita ca uh, băncile uh, europene din Europa să fie defavorizate față de firme de investiții din exterior. În trecut am văzut că deciziile de echivalare nu sunt decizii cu caracter pur tehnic. În comisia noastră, în contextul MIFID, am, am avut ocazia să uh, ne ocupăm de un caz concret, am văzut că pot exista și criterii politice importante și mă gândesc la recunoașterea uh, burselor de tranzicționale din uh, Elveția, care a fost, oferi, uh, a fost a avut loc doar pe o perioadă de, de un an. Și ar trebui să avem acte delegate și nu acte de punere în aplicare pentru a ne asigura că Parlamentul European și Consiliul, colegiuitorii europeni, sunt implicați în adoptarea acestora. Cred că aceste puncte schițate de mine vor îmbunătăți în mod uh, extins în punctele esențiale propunerea Comisiei Europene și aștept cu nerăbdare colaborarea cu colegii uh, din comisia noastră pe acest dosar. Mulțumesc! mulțumesc, uh, Marcus. În legătură cu cale- diferența de informații privind uh, calendarul. Cred că președințiile au, austrie, uh, au, uh, au priorități diferite. Nu știu pe cine cunoașteți în președinția austriacă. Nu, nu este vorba de mine, ci de secretaria. Sper că uh, optimismul dumneavoastră este justificat. Din partea SID, raportorul din umbră este înlocuit de Pervonș Beres. Da, nu știu cum să fac pentru că trebuie să citesc notițele uh, raportorului nostru din, din umbră, dar am și eu propriile mele idei și dacă, idei și dacă îmi permiteți, domnule președinte, o să încerc să fac o combinație. Deci, Madi Delvo, raportarea noastră din umbră, își cere scuză pentru că nu poate să participe la această reuniune, pentru că participă la o întâlnire importantă la Paris. O să citesc uh, notițele dumnei salută propunerea Comisiei Europene, consideră că este o propunere bună care ne va permite să întărim Uniunea Economică, uh, Uniunea Piețelor de, de Capital, fiind aliniată obiectivului de a evita lacune în buna funcționare a Uniunii Bancare. Propune uh, cerințe prudențiale care um, țin mai bine cont de profilul uh, riscurilor, Uh, firmelor de investiții, pentru că multe dintre acestea nu au portofolii cu credite uh, corporatiste și rectifică situația în care anumite firme de, de investiții se bucurau de anumite derogări și nu făceau obiectul unor cerințe prudențiale. Tocmai de aceea suntem de acord să existe un regim prudențial care să guverneze activitatea acestor firme. Uh, raportarea noastră apreciază abordarea simplă și coerentă a Comisiei Europene, își dorește însă în același timp ca această simplicitate să nu submineze obiectivul nostru de a avea uh, o piață de capital robustă care să funcționeze pentru buna finanțare a economiei reale. Drept urmare, salută abordarea domnului Ferber de a introduce un grad mai mare de proporționalitate și mulțumește domnului Ferber pentru abordarea sa. Au fost identificate de către AB11 tipuri de firme de investiții și împărțirea acestor firme de investiții în trei categorii este un lucru foarte dificil. Raportarea noastră va depune amendamente pentru a ajusta această propunere în vederea uh, evitării unor consecințe nedorite pentru diferite modele de afaceri, mai ales a firmelor de investiții de dimensiuni mici. Nu este sigur în legătură cu propunerea ca autoritățile naționale să aibă un cuvânt uh, atât de greu de spus când vine vorba de actele legislative de, nivel, uh, de nivelul 2 se referă la faptul că filmele de, aceste filme de investiții în proporție de 80% își uh, sediul în Regatul Unit. Drept urmare, Brexitul va avea o importanță mare și este salutară propunerea Comisiei Europene privind echivalența, care este una echilibrată. Desigur, uh, negocierile actuale a raportului Hayes privind echivalența trebuie să se regăsească și în acest dosar și în plus Raportarea noastră consideră că chestiunea remunerației este legată, trebuie să fie legată de încheierea um, dosarelor CR și CRD4, pentru că există uh, profiluri de risc diferite între aceste firme de investiții și bănci. Drept urmare, și-ar dori ca calendarul acestui, acestor dosare să fie amânat cu cel puțin o lună. Și în calitate de coordonator în numele grupului Eșide. Aș dori să îmi exprim sprijinul ferm pentru această cerere. Nu știu, domnule președinte, dacă pot să revin la intervențiile spontane sau acum? Atunci vă rog să mă puneți pe listă pentru viitoarele, pentru intervențiile la CatchDI. Da, vă mulțumesc. Dăm cuvântul în primul rând raportorilor din urmă, domnul Luca din partea ECR. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba germană. Permiteți-mi, în primul rând, să vă spun că principial și eu sunt de acord cu abordarea aleasă de comisie, bazată pe trei categorii a firmelor de, de investiții care să se reflecte apoi în regimul diferit de supraveghere și cerințele Uh, de capital pe care trebuie să le respecte aceste firme de investiții. Sunt de acord cu părerea raportorului că cu toate acestea părerea, uh, propunerea Comisiei Europene um, reflectă prea mult uh, modul de reglementare a băncilor și ajung la primul punct important pentru mine. Principial, dacă dereglementăm printr-o uh, procedură legislativă, există două posibilități. Pot să mă opresc până când mă ascultă toată lumea, dacă este nevoie. Deci, spuneam că există două posibilități de a merge înainte cu dereglementarea. Pe de o parte, putem spune că plecăm de la cerințele uh, prudențiale uh, necesare pentru stabilitatea financiară a firmelor de investiții sau măsurăm cerințele prudențiale astfel încât să există o egalitate uh, între firmele de investiții și băncile care se ocupă de, asemen, de, de asemenea, de, de aceleași activități. Din punctul meu de vedere, ar trebui să alegem prima variantă, deci nu ar trebui să impunem niște cerințe firmelor de investiții care să nu fie întemeiate, care să nu se bazeze pe stabilitatea financiară băncile au uh, libertatea de a-și uh, organiza modelul de afaceri astfel încât să devină concurente ale firmelor de investiții și în acest, uh, în, în acest sens am depus câteva uh, amende, am, amendamente cerând și o implicare mai mare a ESMA, ca ESMA să aibă un rol mai mare față de AB, Până acum, Autoritatea Bancară Europeană ar avea un rol mai important și ESMA un, un rol doar de consiliere și cred că aceste roluri ar trebui să fie inversate. Apoi, cred că defi- uh, definiția firmelor de investiții de dimensiuni mici, uh, mici, aceasta ar trebui să fie extinsă și mai mult Există cerințe de, eh, la nivelul zero în anumite domenii de, de afaceri. Cred că ar trebui să impunem anumite plafoane și praguri și pentru aceste eh, firme și să nu creăm în același timp obstacole în calea altor firme care doresc să intre eh, pe această piață nu prea înțeleg propunerile legate de structura uh, remunerației acestor firme și obligațiile de raportare impuse uh, uh, acestora dacă aceste firme de investiții nu au, nu au importanță sistematică, nu văd de ce ar trebui să fie supuse unor obligații din punctul de vedere al structurii remunerației. Al patrulea punct, echivalența cu statele terțe. Sunt de acord cu cele spuse de Marcus uh, Ferber. Cred că echivalența pentru statele uh, terțe este abordarea potrivită. Astfel uh, putem promova crearea unei uniuni a piețelor de capital și o egalitate de șanse cu firmele de investiții din state terțe. Tocmai de aceea nu prea înțeleg, domnule Ferber, amendamentul 28 de fus de dumneavoastră, la care v-ați referit foarte pe scurt. Dacă aceste domenii din uh, MIFID, uh, tranzacționare, tranzacționări în uh, numele propriu, care ar fi interzise acestor firme de investiții, nu înseamnă decât că creăm un obstacol în calea liberei concurențe și mi se pare că este o măsură uh, Uh, protecționistă care este contrară dorinței noastre de a crea o adevărată Uniune a Piețelor de Capital. Și, dar put, poate reuși să-mi explicați mai în detaliu intenția acestui amendament. Cam atât din partea mea. Mulțumesc. Nu știu dacă este uh, prezent cineva din uh, partea ALDE. Văd că nu. Din partea verzilor, domnul Lambert ar trebui să ia cuvântul. Nu știu dacă este înlocuit sau nu. Domnul Gigor din partea GUE este următorul. I have no intention, Chair, to... Domnul Gigol, nu am nicio intenție, domnule președinte, să mă alătur grupului GUE. Sunt profund pro-european, deci nu doresc să trec în alt grup. Yeah, and this confuses me why you are in GUE. That is the... Și nu înțeleg de ce dumneavoastră sunteți în GUE știu că SID au încercat să vă atragă, dar nu au reușit. Domnule președinte, îmi dați cuvântul sau nu? Da, aveți cuvântul. Era o greșeală în documente. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, în mod serios acum. Mulțumesc comisiei pentru această propunere. În general, binevenită și mulțumesc și raportorului pentru amendamentele depuse și aștept și eu cu nerăbdare dezbaterea viitoare. În primul rând, Verzii întotdeauna au uh, cerut o proporționalitate în uh, reglementarea financiară, au cerut ca normele, regulile să se bazeze pe o adevărată evaluare, analiză pentru a înțelege uh, cum trebuie să fie reglementate diferitele modele de afaceri dincolo de aceste remarci preliminare, anumite amendamente depuse de uh, raportor, mai ales uh, lacuna firmelor de investiții de importanță sistemică, dar și chestiunea de a crea o medie uh, pe mai mulți ani pentru a evita un efect uh, prea rapid și pentru a asigura o egalitate de șanse cu statele terțe toate aceste lucruri uh, merg într-o direcție cu care putem fi de acord. Am avea câteva întrebări pentru Comisia Europeană și ținând seama de preocupările multor cetățeni sau multor uh, participanți pe piață, și anume dacă categoriile respective se bazează pe criteriile corecte, adecvate. Eu înțeleg că, pe de o parte, până acum există un sistem prea complex pentru uh, actorii de mici dimensiuni, mai puțin importanți, însă dacă există suma importantă uh, de bani pentru management și puțin uh, capital, nu vei face obiectul uh, normelor mai stricte de reglementare în din Europa, chiar dacă puterea ta, influența ta pe piață s-ar put, ar fi mai mari. Deci suntem neliniștiți puțin vis-a-vis -vis de puternica influență pe care o pot avea Uh, cei care gestionează anumite uh, fonduri și cred că uh, fonduri de investiții și cred că criteriile care acum sunt bazate doar pe cifre și pe propriile fonduri ar trebui să facă loc unor criterii mai calitative, inclusiv influența potențială exercitată asupra Um, econom, economiei de piață în calitate de manager a unor fonduri de investiții, de gestionare a unor active. Pentru că există această, aceste neliniști vis-a-vis de influența exercitată a unor uh, uh, manager de fonduri uh, de investiții. în amendamentele dumneavoastră a spus că cei care nu au investiții uh, ar trebui să fie să există un, un, o diferență de uh, tratament în funcție de tipul de investiții. Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine la o asemenea idee, pentru că chiar dacă oferi consiliere uh, într-un temei nediscreționar, s-ar putea să faci uh, obiectul unui caz în instanță și uh, dacă intervină Uh, intervin pierderi de, de capital, uh, nu este clar cui va revine responsabilitatea. Înțeleg că există o diferență între uh, o consiliere financiară discreționară sau nediscreționară, dar dincolo de acest punct, am propune ca riscurile de mediu, sociale și guvernamentale să devină mai transparente. În acest sens, va veni la sfârșitul lunii o propunere din partea Comisiei și o să depunem amendamente care vor introduce aceste idei în domeniul firmelor de investiții, ținând seama, desigur, de principiul proporționalității. Și, în ultimul rând, aș dori să insist asupra faptului că suntem convinși a priori că anumite reguli și în acest punct de vedere nu sunt de acord, sau sunt de acord cu domnul Lucă și când vine vorba de firmele de investiții, raportarea pe fiecare țară în parte, raportare fiscală și anumite norme privind remunerația ar fi necesare pentru că există anumite riscuri de a nu observa riscuri existente în continuare. Aștept cu nerăbdare, drept urmare, discuția viitoare și cred că proporționalitatea introdusă de Comisia Europeană și ideea de simplificare ar trebui să fie um, însoțită de norme mai puternice pentru actori a căror influență e tot mai asupra economiei de piață e tot, uh, tot mai mare, influență care nu uh, exista în momentul în care am creat piața unică pentru serviciile financiare. All right. Uh, Mr. Viegas from GUE is not present here. So let... Domnul Viegas din partea GUE nu este în sală, dar văd că e cineva din partea GUE care poate interveni. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat, domnul Viegas nu e de față pentru că trebuia să participe la o altă ședință și cu siguranță peste în următoarele zile va contribui cu comentarii și amendamente. Acum eu nu încerc să-l înlocuiesc pe dânsul, dar aș avea totuși un comentariu față de cele spuse de uh, Sven Giegold chiar adinauri. Poate că aș putea să vă corectez un pic. Dumneavoastră ați spus că, domnule președinte, că reprezintă GUE, dar uh, și a negat, însă l-aș ruga să dea mai mult, dovadă de mai mult respect față de Guie și de mine personal, pentru că, mă rog, comentariile pe care le-a făcut dumneavoastră, pe, pe care le-a făcut pe seama socialiștilor și pe seama mea, mi s-au părut cam nefericite și nu potrivite. Și, deci, e un prieten foarte bun, așa că, în mod public, l-aș ruga să nu mai facă pe viitor astfel de comentarii. O, cu siguranță veți rezolva această problemă în afara ședinței. Și acum Aș ruga comisia să intervină dacă nu avem pe nimeni la catch de ai. Aba da, avem doamna Sanders și apoi doamna Berez la catch de ai după aceea comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului raportor pentru aceste propuneri și aș dori să fac un comentariu în ceea ce privește prevederile referitoare la țările terțe. Eu cred că este important să consolidăm aceste prevederi mai ales să consolidăm prevederile care există deja în MIFIR. Deocamdată, aceste reguli nu sunt chiar foarte limpezi, uh, nu sunt neapărat foarte solide și regimul de echivalență care există în momentul de față nu ne permite să abordăm două tipuri de probleme, cel puțin din punctul meu de vedere. Primul tip ar fi uh, concurența loială. Eu cred că e important să ne asigurăm că întreprinderile de investiții, firmele de investiții europene sunt în concurență cu entități care sunt și ele supuse unor reguli asemănătoare și care să nu poată scăpa de aceste exigențe fundamentale care există în MIFID și MIFIR. Al doilea punct, al doilea tip, uh, se referă la stabilitatea financiară. În acest sens, modificările care au fost uh, operate de către domnul raportor pentru a încadra cât mai bine riscurile cu care se confruntă firmele de investiții în uh, țări terțe, după părerea mea, sunt uh, modificări binevenite. Cam atât vreau să spun. Mulțumesc. Thank you very much. Going back to Mr. Barrett. Mulțumesc și acum de nou doamna Beres. În euh, euh, complement de, ce a dit notre raporteur euh, Da, pentru a completa cele spuse de doamna raportor fictiv din partea noastră a socialiștilor, doamna Delvo, aș vrea să revin asupra unui aspect și anume definirea acelor categorii, acelor trei categorii de, de întreprinderi uh, investiționale și să exprim o îngrijorare care a stat la baza Comisiei Europene când uh, și-a redactat propunerea, și anume să avem un regim specific tocmai pentru a acoperi aceste firme de investiții. Acum s-ar putea să existe o confuzie cu o activitate de tip aproape bancar semibancar și atunci ar trebui să avem exact aceleași exigențe precum cele aplicabile băncilor europene, respectând, evident, principiul proporționalității. Dar, într-un fel, avem aceste clase diferite de uh, uh, firme investiționale, limitele delimitate pot fi în continuare discutate, dar avem totuși o exigență. Fiecare uh, firmă de investiții care seamănă cu o bancă sau are o activitate semibancară să nu poată beneficia de un regim mai favorabil, care în fond ar submina până la urmă concurența și stabilitatea financiară. Și acest lucru e valabil de altfel și pentru toate prevederile, celelalte prevederi referitoare la remunerare. Și am auzit foarte bine ce a spus colegul nostru, dacă nu mă șer, domnul Luche, care a intervenit pe acest punct. Mie mi se pare că prevederile referitoare la remunerări sunt un element absolut quasi sistemic, dacă pot să mă exprim așa, din dispozitiv, pentru că știm foarte bine care sunt termenele care pot apărea în aceste sectoare. Acum, când vine vorba de echivalențe, eu cred că aici ne confruntăm cu adevărată dificultate, pentru că există câteva amendamente ale raportorului cu care sunt de acord. Dar există și un risc, și anume ca prin acest raport noi să anticipăm încă de pe acum soluția pe care o vom defini ca și Comisia Economică și Monetară referitor la regimul de echivalențe în raportul Brian Reis. Pentru că știți că s-a evocat ideea că am putea avea un regim de echivalențe care să țină de un arbitraj și v-ați referit de asemenea și la echivalența cu Elveția în domeniul MIFID-MIFIR. Toate dezbaterile pe care le-am avut până acum, mai ales cu Comisia Europeană, demonstrează că nu e chiar așa, ba din potrivă soliditatea unui regim de echivalență trebuie să se bize mai întâi pe o evaluare de natură tehnică a diferitelor standarde aplicabile de ambele părți și asta ține de o putere, o competență unilaterală a Comisiei Europene. Bun, aici definim faptul că orice echivalență trebuie să țină de o putere de competență de codecizie, deci o intervenție a Parlamentului European. Și deci anticipăm viitorul regim de echivalențe pe care de fapt îl vom defini ca urmare a examinării raportului uh, uh, Reis. Eu cred că aici ai o problemă de metodologie. Cum vom arbitra regimul de echivalențe pe care îl vom avea aici, fără să fie obținut mai întâi un acord general în cadrul uh, raportului Brian Rice și apoi mai pe fond? Eu cred că în ceea ce privește regimul de echivalențe, trebuie să fim foarte fermi. Vrem un regim care să nu ducă la o fragilizare a stabilității financiare și sunt de acord cu domnul raportor Uh, care să nu ofere altora un privilegiu care ar uh, distorsiona concurența. Pentru că, de fapt, asta e și miza unui regim de echivalență care să fie bine definit. Și eu sper că vom reuși să obținem acest lucru prin raportul Brian Rice. Deci, spun încă o dată, din punctul nostru de vedere, termenul de depunere a amendamentelor și de examinare a acestui raport, indiferent de ritmul de muncă de la Consiliu, pentru că, da, uneori Consiliul merge mai repede decât noi, uh, mai des merge mai lent. În fine, dacă în mod excepțional avansează mai repede Consiliul pe acest dosar, atunci, în punct de vedere al coerenței și al logicii, ei bine, noi ar trebui să avem timp suplimentar la dispoziție ca să fim în măsură să examinăm acel punct de echilibru uh, de care avem nevoie într-un subiect atât de important. Mulțumesc! Thank you for your intervention. Uh, now let me... Mulțumim foarte mult pentru această intervenție și acum aș propune eventual Comisia să ia cuvântul dacă mai are ceva de adăugat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor și membrilor Comisiei pentru această dezbatere și pentru sprijinul pe care l-am notat față de propunerea Comisiei. E o adevărată încurajare pentru noi ar fi poate ocazia să vă reamintesc care sunt obiectivele principale pe care noi am vrut să le realizăm prin acest text. Mai întâi să ne asigurăm, într-adevăr, că această gamă largă de firme investiționale active pe piața europeană să fie supusă unor reguli prudențiale care să acopere, într-adevăr, riscurile ce ar exista. Pentru că deocamdată ni se pare că nu e cazul. Pentru că avem un cadru juridic care guvernează aceste tip de inve firme investiționale care de fapt este un cadru mai degrabă uh, prevăzut pentru bănci inițial. Deci ne-am dorit prin acest text să identificăm riscul aferent acestor firme investiționale și apoi să redactăm reguli care să fie specifice și adaptate acestor riscuri. Făcând acest lucru, ne-am dorit de asemenea să mai uh, uh deplinim și un alt obiectiv, și anume de simplificare, de proporționalitate, pentru că, într-adevăr, recunoaștem aceste întreprinderi joacă un rol important pe piețele financiare europene pentru a finanța economia. Și ni s-a părut foarte util să ne asigurăm că regulile pe care le vom impune acestor firme vor, le vor permite să-și desfășoare în continuare munca, dar în același timp să respecte niște reguli prudențiale specifice și corecte. Uh, al treilea obiectiv, de asemenea, scontat, ce a fost evitat, evocat astăzi, este să ne asigurăm că regimul ce va fi aplicabil uh, întreprinderilor din țări terțe va fi un regim consolidat ținând seama de faptul că regulile de echivalență care există în momentul de față au fost concepute la un moment în care perspectiva uh, de a avea niște servicii prestate de către firme stabilite în niște țări în afara Uniunii Europene nu era neapărat o realitate. Deci noi, având în vedere situația actuală, am vrut să consolidăm cadrul în care deciziile de echivalență față de o țară terță ar putea să fie luate de către Comisie, atât pentru a extinde Um, sfera de acoperire a regulilor pentru a putea decide echivalența, cât și pentru a ne asigura că avem reguli cât mai comune, asemănătoare între cele care se aplică în țări terțe și cele care se aplică în Europa. Un alt scop ar fi, de asemenea, să ne asigurăm că procedura și controlul, super, uh, monitorizarea ulterioară vor fi consolidate, evident, și că va exista uh, reguli comune, într-adevăr, uh, pentru toți prestatorii, atât din Uniunea Europeană cât și din țări terțe. Am notat cu mare interes propunerile de amendamente ce au fost înaintate de domnul raportor. Acesta acoperă în mare parte punctele pe care noi le-am evocat și, evident, rămânem la dispoziția domnului raportor și a comisiei dumneavoastră pentru a colabora pe viitor, în așa fel încât să găsim cel mai bune soluții cu putință pe aceste subiecte. Și un ultim aspect, dacă îmi permiteți, pentru că domnul Giggold ne-a adresat o întrebare în ceea ce privește managerii de fonduri. Uh, da, e adevărat, gestionarii de fonduri. Abordarea pe care am avut-o noi în ceea ce privește clasificarea, împărțirea pe clase, pentru că ce ne-am dorit era să examinăm uh, volumul activelor pe care le dețin Uh, în gestiune aceste firme și în funcție de volumul activităților te, ești înscris fie în clasa 2, fie în clasa 3. Dar nu sunt doar criterii cantitative, să știți, sunt și criterii calitative, pentru că noi ne-am dorit prin această propunere și de fapt asta și facem când definim uh, întreprinderi cu potențial sistemic, E bine, uh, am vrut să fim o măsură să identificăm anumite tipuri de servicii care ar fi bine să le tratăm în mod mai prudent. Și am identificat activități de trading, mai ales în acest context, tocmai pentru a ne asigura că în momentul în care aceste activități de trading sunt exercitate la niveluri mari, la volume potențial sistemice, și aici la asta s-a referit și doamna Beres în intervenția sa, e bine, aceste firme sunt tratate pe picior de egalitate, la, cu aceleași reguli ca și băncile. Și atunci nivelul de reguli de convergență și de concurență echitabilă se aplică ca și băncilor. Atât vreau să spun deocamdată și în orice caz, încă o dată, mulțumiri călduroase pentru reacția pozitivă din partea comisiei dumneavoastră față de propunerea comisiei și rămânem la dispoziția domnului raportor pentru a colabora pe viitor. Thank you for your explanation and I'll uh, go back to rapporteur. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului raportor Ferber. Mulțumesc pentru numeroasele contribuții care demonstrează că în legătură cu câteva puncte vom putea găsi un acord foarte rapid, în legătură cu altele va trebui să mai discutăm, ceea ce mi se pare normal când vine vorba de un dosar atât de important. Anumite chestiuni însă m-au surprins. Am pus la dispoziție tuturor raportorilor din umbră un uh, calendar. Uh, da, am, am poate am fost prea nerușinat și am respectat acest uh, calendar și din punctul de vedere al traducerilor, ceea ce poate i-a surprins pe unii și sunt surprins acum că mi se cere să așteptăm un, raport, un raport din proprie inițiativă pentru a discuta și a vota uh, subiectul uh, echivalenței. Dacă acest lucru este adevărat, atunci nu ar mai trebui să supunem la vot nici raportul uh, Hübner. Și în legătură cu raportul Hübner ar trebui să așteptăm raportul Hayes. Ori facem acest lucru întotdeauna, ori nu. Eu nu pot să înțeleg de ce raportul Hayes este atât de important doar uneori. Eu cred că, indiferent de raportul Hayes, putem discuta subiectul echivalenței și putem să ținem cont după aceea de rezultatul raportului Hayes. Pentru că, după cum am spus, raportul Hayes nu există și vom vota raportul Hübner. Când vine vorba de uh, echivalență, am dat uh, exemplul Elveției, însă, dragă Pervon, și aș, aș putea să dau și exemplul Statelor Unite ale Americii. Și aici, în comisie, în comisie am fost uh, cu toții de acord că echivalența oferită de Comisia Europeană nu a fost satisfăcătoare uh, pentru noi și am reușit totuși, până la urmă, să îngrădim până la urmă această echivalență în urma eforturilor noastre. Uh, pentru uh, pentru a nu ajunge în situația în care, în domeniul burselor de uh, acțiuni, de exemplu, americanii să aibă un, un avantaj competitiv față de uh, bursele europene. Am reușit să facem acest lucru și am convins și grupul politic uh, SID în acest sens. Am dat un exemplu, puteam să recurg la alt uh, exemplu care poate va fi convins mai degrabă. A treia observație. Marile firme de investiții fac obiectul regimului de, de supraveghere uh, CRD. Deci, când vine vorba de obligațiile de, pub- de publicare, de raportare, de remunerare, toate normele rămân uh, valabile. Însă, în stul uh, proporționalității, trebuie să impun aceleași uh, cerințe unei Uh, firme de investiții care gestionează miliarde de euro, la fel ca unei firme de investiții care gestionează doar mil- câteva milioane de euro. Tocmai de aceea am ales uh, această abordare bazată pe proporționalitate, să ținem cont de riscurile adevărate. Și mi-aș dori dacă am putea să urmăm aceeași uh, abordare pe viitor. În ceea ce privește amendamentul 28, Există o expunere de motivă extinsă în raportul meu. Este vorba de a garanta o egalitate de șanse între firmele de investiții din state terțe cu cele europene. Trebuie să. Adică, de ce să interzicem anumite activități uh, firmelor din uh, Europa? Este un subiect pe care trebuie să îl uh, dezbatem. anumite chestiuni nu sunt permise în Europa, sunt permise în state terțe și oare ce se va întâmpla? Uh, aceste activități, tranzacțiile respective nu se vor mai efectua în Europa, se vor, vor avea loc uh, altundeva. Cred că ar trebui, ar trebui să purtăm această discuție într-un mod cât mai deschis. Eu am uh, propria mea părere, dar pot accepta și alte păreri pe acest subiect. Și am o ultimă rugăminte. Cred că această dezbatere ne-a demonstrat că trebuie să mai clarificăm anumite puncte. Deci, dincolo de termenele limită stabilite, cred că ar trebui uh, cu ocazia uh, reuniunii raportorilor din umbră să ne clarificăm toate aceste puncte. Din, dacă chiar dorim să avem un proces, o procedură rezonabilă, să avansăm cu acest calendar, v-aș ruga să putem să ne întâlnim cât mai repede. Mi s-a spus uh, că deja pot fi, din punct de vedere tehnic, pot fi depuse uh, amendamente și v-aș uh, invita să purtăm niște discuții cât mai intense pentru a reuși să găsim o soluție de compromis care să se, sprijine, care să se bucure de un sprijin cât mai larg. Trebuie să ne gândim că va veni și vacanța de vară și dacă abia la sfârșitul anului vom începe dialogul tripartit. Eu nu cred că vom mai reuși să încheiem acest dosar în acest mandat legislativ. Eu sunt convins că este un dosar uh, important, tocmai de aceea mi-am uh, pregătit uh, atât de timpuriu propriul raport uh, pentru a avea o șansă realistă de a încheia acest, acest dosar în uh, acest mandat. Deci nu cred că ne-am face vreo favoare dacă ar trebui să revenim asupra acestui subiect în următoarea perioadă legislativă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Marcos. Dăm voie să fac un rezumat. Da, vă rog. Îmi cer scuze, domnule președinte, că intervin din nou pe problema aceasta a termenilor de depunere a amendamentelor. Înțeleg ce spunea domnul raportor că, dar aș vrea să amintesc totuși că în acest Parlament privilegiul calendarului ține de uh, președinte, nu de raportor. Președintele face un arbitraj în funcție de propunerile făcute de raportori și uh, regula plenarei este cea care se aplică în funcție de calendarul de lucru al uh, comisiilor parlamentare. Uh, pe de altă parte, notez faptul că raportorul utilizează niște argumente referitor la ritmul în care noi ar trebui să finalizăm negocierea acestui text. Eu împărtășesc pe deplin, pe deplin obiectivul și anume să ajungem la o concluzie înainte de finalul acestui mandat. Dar pot să vă dau și alte exemple. Nu trebuie să le citez, dar uh, știu că știți și dumneavoastră la ce fac eu aluzie și anume obligația de a încheia până la finalul mandatului este exact aceeași și în care calendarul e mult mai generos, e mult mai uh, lax. Așa că eu aș sugera să discutați cu președintele permanent al comisiei noastre, eventual să vedem dacă putem amâna cu o lună termenul de depunere a amendamentelor. Iar punctele pe care nu suntem de acord, mai ales în ceea ce vrește rolul Parlamentului European în examinarea diferitelor echivalențe ce sunt propuse, ei bine, e o chestiune absolut fundamentală și nu cred că uh, ne vom, vom reuși să o arbitrăm fără să avem o mică orientare sau o mică dezbatere în această comisie pe marginea raportului uh, Hayes. Deci e foarte important, așa că domnule raportor, vă rog frumos de fapt nu, domnule raportor, vă rog frumos să nu concluzionăm acest punct acum și să considerăm că uh, există o solicitare din partea grupului socialist și anume o cerere fermă de amânare cu o lună a termenelor de depunere a amendamentelor. Mulțumesc și acum să vă propun cum să uh, procedăm pe viitor. Deocamdată, termenul pentru depunerea amendamentelor 24 mai la prânz, examinarea amendamentelor 18 iunie, vot la ECON 24 septembrie și plenară ulterior. Și, având în vedere circumstanțele, dați-mi voie să propun, să-l rog pe președintele nostru, domnul Gutierrez, care a fost prezent la începutul dezbaterii doar, să discute cu domnul raportor și eventual și cu reprezentanții acestei propuneri și să examineze diferitele opțiuni în așa fel încât să obținem o lămurire referitor la calendar, în așa fel încât să fim siguri că dosarul acesta ajunge cât mai repede cu putință la un rezultat pozitiv. Deocamdată, calendarul fixat rămâne și domnul Gutierrez, domnul Ferber și cu Uh, reprezentanți ai grupului dumneavoastră vor examina împreună care e cea mai bună soluție. Însă, deocamdată, acesta este calendarul. Mulțumesc și cu siguranță domnul Gutierrez vă va informa cât mai repede cu putință. Intervenție din sală, fără microfon. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cu siguranță, rapid, veți avea informare cât mai transparentă cu putință. Vom avea o pauză de 5 minute pentru că votul e prevăzut, până, este prevăzut să înceapă la ora 17 și 15. I don't, I don't know why she's doing like that and why she's coming with that here. Because she could speak to you before.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 So, dear colleagues, welcome for this very important voting session. As you know, we are going to... Dragi colegi, avem o sesiune de lucru importantă care începe acum. Vom vota uh, două proiecte de raport extrem de importante, cheie chiar pentru cadrul nostru reglementar, Uniunea Piețelor de Capital și, de asemenea, um, lucruri legate de actualitate. Aș dori să facem uh, un vot de încercare. Votul s-a deschis. Nu știu dacă toată lumea așa a introdus cartela de vot. Poate mai sunt unii care nu au făcut-o încă. Bun. Bun. Așadar, putem să începem cu raportul Langen, adică așa numitul Emir Refit, amendamentul 77-79 pentru, împotrivă, se adoptă, cred, dar va trebui să verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă amendamentul 78 devine caduc. Aha, nu. Compromisul 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul... Ah. Nu, votul separat acum la amendamentul 80 în ceea ce privește ștergerea anumite cuvinte pentru împotriva țineri, verificare, am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă compromisul 16 pentru Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 88 pentru împotrivă abțineri și se respinge. Amendamentul 89 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotrivă abțineri și se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru împotriva abțineri respins. Amendul 121 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Cred că a fost respins. Dar am deschis votul. Votul s-a închis acum și este respins cu mare majoritate. 122 pentru, împotriva abțineri se respinge, 123, 124 sunt respins, 125 pentru, împotrivă. A. Verificăm pentru că acum uh, liberalii sunt pentru. Deschidem votul. Votul s-a închis. Și suntem la egalitate. Înseamnă că este respins, de fapt. 126 pentru împotriva abțineri se adoptă, 127 pentru împotriva abțineri respins, compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 155 pentru împotriva abțineri și se adoptă 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, împotriva, abțineri, respins. A, verificăm. Deschidem votul. și votul s-a închis. Se adoptă Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri și se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotriva abțineri și verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Cu un vot în plus, 176 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 5 pentru împotrivă. Votăm votul cu vot electronic la compromisul 5. Am deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă compromisul 5A devine caduc, așa că mergem la 188 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, dar să verificăm totuși, pentru că nu văd pe toată lumea să ridice mâna. Așa că votăm, votul s-a închis și este respins. 190 pentru împotrivă, abțineri respins, 192 pentru împotrivă, abțineri respins, 193 pentru împotrivă, abțineri respins, 194 pentru împotrivă, abțineri respins, aceeași majoritate întotdeauna, 195 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 8. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 198 pentru împotriva abțineri se respinge. 201 pentru împotriva abțineri respins. 202 pentru împotriva abțineri respins. 203-204 pentru împotriva abțineri respins. 205 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru împotriva abțineri se adoptă 211 pentru împotriva abțineri și se adoptă. Se respinge, mă scuzați. 213 uh, pentru împotriva abțineri respins, compromisul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru împotriva abțineri și se adoptă 218-219 pentru împotriva abțineri se adoptă, 220 pentru împotriva abțineri se adoptă, 221 pentru împotriva abțineri și se respinge. 222 pentru împotriva abțineri respins, 223 pentru împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru împotriva abțineri se adoptă, 226 pentru împotriva abțineri se respinge, 200, 21 pentru împotriva a, abțineri se adoptă. 229 pentru împotriva abțineri și respins. 230 pentru împotriva abțineri respins. 231 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 11 pentru cu vot nominal. Am deschis uh, votul. Și votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 254. E vorba de acordarea unei scutiri permanente pentru PSA. Pentru? Sunteți pentru? A, nu, sunteți împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri și se respinge. Apoi, compromisul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă, 266 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 273 pentru împotriva abțineri respins, 274 pentru împotriva abțineri se respinge. 275 și 76 pentru, împotriva abțineri respinse. 277 pentru, împotriva abțineri, respins. Considerentul 33 pentru, împotriva abțineri, respins. 34 pentru, împotriva abțineri, verificăm. 34. Votul s-a închis și se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Pot 41 pentru împotriva abțineri respins, 61 pentru împotriva abțineri Cred că este respins, dar va trebui să verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge 65 pentru, împotriva, abțineri, respins, 66 pentru, împotriva, abțineri, respins, 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 74 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot cu apel nominal pe textul astfel modificat. Am deschis votul. Votul s-a închis. 46 pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Deci putem să spunem că rezoluția este adoptată și acum uh, felicitări, bineînțeles, raportorului și vreau să-l întreb ce intenționează în perioada următoare. PP a propus să ajungem în uh, plen. Aș dori, în calitate de raportor, să susțin această propunere și să nu supunem la vot uh, negocierile să respingem această ultimă variantă. Uh, uh, deci, nu există o cerere pentru a merge la trilog, nu are sens să votăm nimic pentru plenară. Bun, foarte bine și felicitări! Acum trecem la raportul Danutei Hubner în ceea ce privește supravegherea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 Amendamentul 467 și 473 pentru împotrivă abțineri respinse. 468 și 472 pentru împotriva abțineri respinse, 469, 471 pentru împotriva abțineri respinse, 68, a, ah, 474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 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 554 pentru împotriva abțineri se respinge. 555 pentru împotriva abțineri se respinge. 5, amendamentul uh, compromis. Compromisul 34 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34A pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 569 pentru împotriva abțineri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 106 pentru împotriva abțineri se adoptă, 107 pentru împotriva abțineri se respinge, amendamentul 108 pentru împotriva abțineri se respinge, 109 pentru împotriva abțineri se adoptă, 110 pentru împotriva abțineri se respinge, 111 pentru împotriva abțineri verificăm s-a deschis votul. The vote is closed. Is adopted. S-a închis votul, se adoptă 112 pentru împotriva abțineri, se respinge 113 pentru împotriva abțineri, se respinge 114 pentru împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. Is rejected. S-a închis votul, votul se respinge 115 pentru, împotriva abțineri se respinge 116 pentru, împotriva abțineri se respinge 117 pentru, împotriva abțineri se respinge 119 pentru, împotriva abțineri se respinge 120 pentru, împotriva abțineri se respinge 124 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă 127 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 42 pentru împotriva țineri. se adoptă. Amendamentul 129 pentru împotriva țineri se respinge. 130 pentru împotriva țineri se respinge. Amendamentul 2 pentru împotriva țineri se adoptă. 140 pentru împotriva. Verificăm s-a deschis votul. One, Vote is closed. Is adopted. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 44 pentru împotriva abțineri se adoptă. 174 pentru împotriva abțineri se respinge, 175 pentru împotriva abțineri se respinge, 180 pentru împotriva abțineri se respinge, 181 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 45 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 46 pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul 47 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 53 pentru împotriva abțineri se adoptă se adoptă amendamentul 229 pentru potriva abțineri, se respinge. Vot prin apel nominal pe marginea textului astfel modificat s-a deschis votul. The vote is closed. 45 in favor. S-a închis votul 45 pentru, 4 împotriva, 5 abțineri. Felicitări raportoarei. Și acum o să votăm vot prin apel nominal. Da, vot prin apel nominal pentru deschiderea negocierilor pornind de la raportul tocmai adoptat. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul, 47 de voturi pentru, 2 voturi împotriva, 3 abțineri. Deci avem uh, majoritatea necesară, deci vom trece la dialog tripartit. Domnule Lamberts. Da, domnule președinte, ținând seama de performanța dumneavoastră din această seară, mă, mă gândeam în situația în care nu veți mai fi eventual președinte al Comisiei Econ, poate vă depuneți candidatura pentru a deveni vicepreședinte al Parlamentului European și îmi închipui o competiție între dumneavoastră și domnul Viland cu aceeași listă de vot să vedem care ar fi mai rapid. Mulțumesc, o să ne gândim la această propunere. Dar se întoarce și Martin Schulz. Mulțumesc. Mâine, nu, îmi cer scuze, domnul președinte. Aș dori să vă spun că este deosebit de important și pozitiv să avem o majoritate atât de largă pe două rapoarte atât de importante într-o perioadă de timp atât de scurtă. Deci felicitări sincere uh, raportorilor excelenți care au demonstrat că Parlamentul poate să arată, arate Consiliului care este calea de urmat înspre o stabilitate financiară a Uniunii Europene. Deci mulțumesc din nou, felicitări raportorilor și tuturor celor implicați în do- dosare. Ne continuăm reuniunea.